Cipri din, în ședința din 12 iulie a verificat uh, uh, competențele domnului John Fleck și prin unanimitate a propus validarea mandatului, începând cu 28 iunie. Mai mult, pe 7 septembrie, Comisia a verificat de asemenea prerogativele domnilor Ellison, Le Chevalier,